Dear colleagues. Stimați colegi, bună ziua. Urez uh, prin aceasta bun venit președintelui BCE, Mario Draghi. Mulțumim pentru prezență la al treilea dialog de monetar al anului. De la ultimul dialog monetar din mai, expansiunea economică din zona euro s-a accelerat și ultimele proiecții ne arată, ne dau semne de accelerare pozitivă a creșterii. Știm că trebuie să mulțumim și BCE pentru politica sa monetară, pentru faptul că suntem într-o situație mai bună decât în trecut. Pe de altă parte, inflația este la un nivel scăzut, ceea ce este un aspect interesant, devine aproape o problemă intelectuală. Avem o dinamică a salariilor scăzute, a prețurilor, nu este o problemă doar în Europa, ci uh, este legată de dinamica creșterii în general în lume. În acest uh, context, știți că ultimul Consiliu de Guvernare al BCE din septembrie a decis să păstreze rata dobânzilor neschimbată și a confirmat că uh, programul de achiziționare de active va continua până la sfârșitul anului 2017 și chiar mai departe dacă va fi necesar până când se va constata o ajustare coerentă cu inflația. Știm că au fost discutate o serie de scenarii, însă nu există însă discuții specifice legate de lungimea și dimensiunea programului. Știm că va avea loc în toamnă, dar fără date specifice, deci nu. Deci este o discuție care trebuie încă părta, purtată. în cadrul perspectivelor monetare actuale. Ca subiect pentru discuție, i-a, transmis domnului președinte Draghi două elemente suplimentare, problema politicii monetare unice și implementarea sa descentralizată și, de asemenea, provocări legate de uh, programul de achiziții din sectorul corporatist. Uh, există niște documente de reflexie în acest sens, în special influența sau e mai degrabă executarea descentralizată a politicii monetare. De asemenea, problema anumitor componente ale acestor politici care nu sunt doar executate, ci implementate la nivel descentralizat. Mă refer în special la uh, asistența de, urgen, de lichiditate de urgență, care uh, ține de calea uh, către o centralizare a acestor instrumente. Mm, al doilea subiect, o evaluare a uh, acestui program de achiziții corporatiste. Mm, am, am avut și o uh, solicitare de mai multă transparență. Am văzut de asemenea îmbunătățire ale transparenței, pentru care, bineînțeles, uh, care, bineînțeles, ne satisfac și vom discuta dacă este nevoie și de pași ulteriori, fără a afecta în mod negativ uh, logica economică a acestui instrument. Avem foarte multe Uh, de discutat. Așteptăm foarte multe de la prezentarea dumneavoastră. Domnule Draghi, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, estimați uh, membrii ai Comisiei ECON, doamnelor și domnilor. Mă bucură să mă adresez pentru a treia oară Comisiei dumneavoastră în acest an. În urmă cu un an discutam împreună ritmul moderat al redresării în zona euro. Asistam o la o ușoară pierdere a impulsului și uh, evaluam impactul referendumului din Regatul Unit. În ultimele 12 luni însă, redresarea s-a accelerat, s-a extins și a fost susținută de uh, politica noastră monetară. În observațiile mele de astăzi voi discuta perspectivele economice actuale și impactul măsurilor uh, de politică monetară. La cererea comisiei dumneavoastră voi pune accentul în special pe două subiecte legate de politica monetară a BCE, așa anume Corporate Sector Purchase Program, CSPP, și implementarea politicii monetare în zona euro. Expansiunea economică este acum uh, uh, încetățenită în uh, statele zonei euro creșterea reală a PIB-ului a fost mai bună decât uh, anticipat în prima jumătate a anului 2017, 2,3% uh, comparativ cu anul trecut în al doilea trimestru. Economia zonei euro deja s-a bucurat de 17 trimestre consecutive de creștere și ultimele informații ne indică că acest uh, ritm va continua. Redresarea econom- continuă este uh, impulsionată de mm, forțele interne și uh, piața muncii s-a îmbunătățit. Rata șomajului a scăzut, scăzut la uh, nivelul cel mai scăzut din ultimii șap- din 8 ani. Numărul de șomeri din zona euro s-a crescut cu aproape 7 milioane de la mijlocul anului 2013 aceste uh, câștiguri de uh, angajare împreună cu creșterea bunăstării gospodăriilor uh, susțin o perspectivă a consum, consumului privat. Mai mult, investițiile se îmbunătățesc datorită acestor condiții financiare favorabile. Criteriile interne fac ca această redesare să fie mai robustă și mai rezistentă la influențele externe influențele externe adverse. Conform uh, previziunilor macroeconomice ale BCE din septembrie, această expansiune economică va continua și uh, PIB-ul real anual este proiectat să crească cu 2,2% în 2017, cu 1,8% în 2018 și 1,7% în 2019 riscurile legate de, de creșterea în zona euro sunt uh, echilibrate. În același timp există riscuri descendente, în special legate de factorii globali și de dezvoltări, de evoluțiile de pe piețele de schimb externe. Uh, redresarea economică trebuie să fie transpusă mai convingător într-o dinamică inflaționistă mai puternică. După cum am spus în trecut, riscurile deflației au dispărut, însă măsurile mm, inflației subiacente au, au început să apară doar moderat în uh, lunile e, uh, recente. Inflația globală, care a fost 1,5% în august, este e, așteptate să scadă în, spre sfârșitul anului, uh, mânată în special de uh, componentul energetic. După aceea uh, se va redresa și va ajunge la 1,5% în 2019, conform uh, proiecțiilor uh, angajaților BCE. În general, sunt, suntem mai încrezători că inflația va ajunge la niveluri care să corespundă cu obiectivele noastre inflaționiste, dar știm că um, este nevoie de uh, o expansiune monetară pentru ca aceast, acest trend ascendent să se, materializeze. Mai mult, uh, constatăm anumite incertitudini în ceea ce privește uh, perspectiva inflației pe termen mediu. În special, volatilitatea recentă în rata de schimb uh, este o sursă de incertitudine care necesită monitorizare în ceea ce privește implicările pe termen uh, mediu în ceea ce privește stabilitatea prețurilor. De aceea trebuie să fim uh, precauți și persistenți. O ajustare superioară a inflației globale care să fie durabilă și autosustenabilă necesită o absorpție suplimentară a surplusului economic. Aici este nevoie de uh, o uh, expansiune monetară. Cu acest lucru, în, având acest lucru în vedere, vom decide ulterior în acest an o recalibrare a instrumentelor uh, care, mențin, uh, care să mențină un grad de susținere monetară de care este nevoie în continuare în zona euro, pentru a-și completa tranziție către o traiectorie în creștere echilibrată. În ceea ce privește CSPP, pachetul măsurilor de uh, politici monetare pe care le-am introdus uh, treptat din iunie 2014 a dus la o uh, ușurarea condițiilor financiare. Ceea ce este foarte clar astăzi și foarte dificil de contestat este că acest, acest impuls al politicii monetare duce la economic, activitate economică mai puternică, venituri mai mari și perspective mai bune pentru cei din zona euro. Un factor cheie a fost capacitatea de a activa instrumente non-standard care să transmită impulsuri suplimentare sectorului de producție. De fapt, transmiterea prin sistemul bancar a devenit din ce în ce mai eficientă de când am început să adoptăm uh, măsuri de facilitare a creditării. Mă refer aici în special la uh, Expanded Asset Purchase Program, APP, dar uh, se poate spune același lucru și pe, despre uh, operațiunile noastre de refinanțare pe termen lung. La cererea comisiei dumneavoastră voi pune uh, accentul pe o componentă a APP și anume CSPP. Împreună cu uh, achiziționarea uh, titlurilor de valoare uh, susținute uh, și a obligațiunilor acoperite, CSPP reprezintă un component de facilitare a creditării foarte important al APP. Uh, uh, susține uh, Uh, efectele politicii noastre monetare. Sub ce, prin CSPP, Eurosistemul a uh, achiziționat uh, obligațiuni emise de o serie de corporații non-bancare din zona euro, începând cu iunie 2016, care includ companii mari și mai mici. Până acum, aproape 110 miliarde de uh, obligațiuni corporatiste au fost achiziționate de la peste 200 de emitenți în 20 de state din toate sectoarele. Această informație este disponibilă pe site-ul nostru internet și în publicațiile noastre și este actualizată în mod uh, periodic. Vom, vom continua să analizăm posibilitățile de a transmite mai multe informații în măsura în care uh, contribuie la transparență fără să submineze eficiența politicii monetare. Mulțumită acestor achiziții de obligațiuni corporatiste, firmele din zona euro au uh, cunoscut o îmbunătățire semnificativă a condițiilor de finanțare dar aceste îmbunătățiri din CSPP nu sunt uh, limitate la companiile ale căror uh, obligațiuni uh, sunt achiziționate. Există beneficii și în alte segmente ale pieței. De exemplu, distribuirea profiturilor obligațiunilor care nu sunt eligibile uh, Ehm, deci cele emise de corporațiile financiare au scăzut aproape 70 puncte de bază de la 1,25% în martie 2016 la 0,57% după anunțul CSPP. Distribuția uh, obligațiunilor corporatiste care nu sunt aplicabile investițiilor, care nu sunt eligibile pentru CSPP, au scăzut cu 262 puncte de bază de la 5,59% în martie 2016 la 2,97% în momentul actual. Pentru achizițiile de active, pentru că aceste achiziții de active să uh, Uh, susțin activitatea și inflația, inflația aceste îmbunătățiri trebuie să uh, se transmită în condiții de creditare pentru economia reală. În acest sens am văzut uh, efecte foarte favorabile pentru condiții de credit pentru IMM-uri. Din ce în ce mai multe întreprinderi caută finanțare bazată pe piață datorită condițiilor de finanțare atrăgătoare de pe piețele de capital, băncile au o capacitate mai mare să acorde credite companiilor mai mici, care sunt constrânse în ceea ce privește accesul la sunse de uh, finanțare. Deci, uh, ratele de dobânzi pentru creditarea din bănci uh, a, cre- a scăzut cu în jur de 50 de puncte de bază de la ultimul anunț CSPP. Dacă ne uităm la ultimul sondaj în legătură cu accesul la uh, finanțarea întreprinderilor, companiile mai mici raportează condiții mai bune de finanțare și un acces mai bun la finanțare. De, așadar, CSPP a uh, consolidat uh, um, legătura cu condițiile economiei reale și a contribuit la uh, stimulul monetar necesar pentru a aduce ratele de inflație în conformitate cu obiectivul nostru inflaționist. Impactul de susținere al măsurilor noastre strategice este evident uh, pentru toate companiile, indiferent de dimensiunea lor este de asemenea evident la nivel transsectorial și în, în întreaga zonă euro. Cu alte cuvinte, vedem o transmitere uh, bună a uh, politicii unice monetare. Uh, o monedă unică necesită o politică unică, deci Consiliul de Guvernare ia decizia de a uh, menține stabilitatea prețurilor pentru întreaga zonă euro stabilește orientările necesare pentru implementarea lor. În același timp și în conformitate cu statutul său, BCE are, poate să recurgă la băncile centrale naționale în măsura considerată posibilă și corespunzătoare pentru a-și efectua operațiunile care fac parte din atribuțiile eurosistemului. Băncile centrale naționale au datoria să acționeze în conformitate cu orientările și instrucțiunile BCE. Această abordare descentralizată ține cont de structura financiară a zonei, zonei euro, adică o uniune monetară care este care constă dintr-o din uh, piețe financiare naționale segmentate. Într-un asemenea mediu, Uh, interacțiunea acestor bănci centrale naționale cu băncile care operează în jurisdicția lor aduce beneficii pentru implementarea politicii monetare. De exemplu, putem să adunăm informații precise de la o serie de uh, părți locale care informații pot să fie integrate în setul de informații armonizat pe care, de care are nevoie Consiliul de Guvernare pentru a își hotărâ strategiile. Mai mult, băncile centrale naționale, care cunosc specificul jurisdicției lor, uh, sunt bine plasate pentru a uh, gestiona activele care sunt folosite ca garanții în operațiunile noastre. Acest sistem descentralizat este mai eficient decât o abordare centralizată în circumstanțele actuale. În absența unei piețe unice de capital, piețele de valori mobiliare depind foarte mult de caracterul specific și de preferințele naționale. O uh, uniune a piețelor de capital de succes ar elimina diviziunile între jurisdicții cu efecte pozitive pentru implementarea politicii monetare. Nu trebuie să uităm că uh, un motiv fundamental pentru Uniunea Monetară a fost chiar uh, acesta, să susținem pieț, piețe de capital mai integrate și să beneficiem de, de uh, condiții de finanțare îmbunătățite în întreaga zonă euro. De vreme ce mi-ați cerut să vorbesc în legătură cu descentralizarea, voi încheia cu o observație în legătură cu acest lucru și asupra implicării, implicațiilor pentru funcționarea Uniunii Economice și Monetare. Faptul că um, măsurile strategice non-standard ale BCE au fost foarte eficiente în susținerea condițiilor de finanțare ale companiilor și gospodăriilor în zona euro, nu trebuie să ne facă să uităm situația pe care am avut-o în uh, mijlocul crizei, de exemplu, slăb, instituțională, fragilități structurale și uh, um, riscuri excesive au contribuit la un ciclu vicios între uh, băncile uh, naționale și băncile din anumite state, care au stat în calea transmisiei politicii monetare. Contracția în, zon, în economia zonei euro a periclitat stabilitatea prețurilor, care este mm, obiectivul nostru principal necesitat uh, un efort foarte mare să, de, să depășim acest ciclu vicios. Acum avem, asistăm la un cerc virtuos. Uh, există efecte pozitive în întreaga zona euro și uh, am stabilit baza pentru o întoarcere la, infla- la nivelurile de inflație corespunzătoare cu obiectivele noastre. Dar Există în continuare probleme structurale care îmbună, împiedică o convergență economică durabilă. În următorii ani va fi nevoie de o convergență durabilă și de o susținere consolidată uh, pentru a avea o uh, uniune economică și monetară mai bine funcțională. Este nevoie, pe de o parte, de acțiuni strategice din partea guvernelor naționale pentru a uh, elibera potențialul productiv al economiilor și, pe de altă parte, acțiuni suplimentare pentru ca a face Uniunea Economică și Monetară uh, să fie corespunzătoare cu scopul său. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Draghi, pentru prezentarea dumneavoastră foarte interesantă și așteptăm acești pași suplimentari pe care i-ați menționat pentru face ca acest, aceste instrumente de guvernanță să fie corespunzătoare. Și suntem siguri că răbdarea și persistența pe care o menționați vor garanta un grad foarte mare de ajustare a politicii economice. Trebuie să găsim o legătură între încheierea Uni- Uniunii Piețelor de Capital și revizuirea cadrului de descentralizare și, de asemenea, efectele secundare ale acestor uh, programe de achiziții. Vă mulțumesc foarte mult. Acum începem cu întrebările și răspunsurile. Are cuvântul în primul rând domnul Brian Hayes. Domnule Draghi, bine ați revenit la Comisia Econ. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Am o întrebare legată de obiectivul care ține de inflație stabilită dumneavoastră și apoi în ceea ce privește uh, aspectul de emitent al politicii de relaxare monetară. În legătură cu primul obiect, uh, obiectiv, ați spus că previziunile BCE au fost revizuite în jos uh, pe anul 2018-2019 datorită puterii monedă euro față de dolar. În acest an am văzut că euro s-a apreciat cu 16% față de dolar și unii preconizează că este posibil să urmeze o recesiune în Statele Unite ale, ale Americii și ținând seama de mm, acest doi factori, pe de o parte încetinirea economiei americane și pe de altă parte întărirea monedei europene, credeți că este posibil să atingem acest obiectiv de inflație de 2%, ținând seama de slăbiciunea economiei americane? Și apoi, apoi limita de 33% impusă emitenților în cadrul, de relaxare monetară, în cadrul politicii de relaxare monetară stabilită de Banca Centrală Europeană. Există anumite uh, Uh, state care s-au apropiat de această limită de 33%, Irlanda, de exemplu, țara mea de origine, Portugalia și Germania. Și mă întreb cum este posibil ca aceste state să nu fie afectate în mod uh, disproporționat de această limită impusă de BC. Ați preconizat eventual posibilitatea măririi acestei uh, ridicării acestei limite și considerați că această limită este justificată în toate situațiile pentru că poate cele statele care sunt apropiate de această limită s-ar putea să aibă nevoie să depășească această limită. Vă mulțumesc. În legătură cu prima întrebare, într-adevăr am revizuit puțin în jos astfel încât curba inflației proiectată de noi se apropie de, un, de forma unui V în acest moment datorită efectelor aduse de, uh, reprezentate de prețul uh, țițeiului. Și, într-adevăr, și aprecierea monedei euro a contribuit la această revizuire ne întrebăm care este importanța aprecierii monedei euro asupra ratei de schimb. Deci, rata de schimb nu este un obiectiv al politicii noastre, însă este importantă pentru stabilitatea economică, stabilitatea prețurilor și pentru creșterea economică. Nu este uh, deloc ușor să înțelegem care sunt uh, efectele aprecierii monedă euro asupra ratei de inflație proiectată. Cred că trei, cel puțin trei factori au un rol important. Pe de o parte, îmbunătățirea situației economice în, în zona euro, ceea ce ar permite o îmbunătățire a ratei de schimb a monedei euro dacă în restul lumii nu se registrează aceeași, același de creștere economică. Dar există și alți doi factori. De exemplu, Um, așteptările diferite între jurisdicțiile prezente vis-a-vis -vis de politica monetară de viitor și, în al treilea rând, uh, îmbunătățirea um, climatului de încredere a restului lumii în ceea ce se întâmplă în zona euro. Există și motive politice care explică această schimbare de atitudine și, după cum a spus și dumneavoastră astăzi, Astfel, se, rata de schimb reflectă până la urmă și evoluțiile politice din zona euro. Confirmând această încredere sporită în zona euro. Deci este foarte greu să deliniem cu mare precizie cei trei, fa- cei trei factori. Însă este evident că aceștia au influențat rata de schimb a euro atât de mult încât uh, am, uh, am membrii Consiliului um, Guvernatorilor și-au exprimat uh, preocuparea vis-a-vis -vis de traiectoria uh, viitoare a monedei euro. O să, o să suntem convinși că prin instrumentele de politică monetară de care dispunem o să reușim să ne atingem uh, obiectivul și că toate instrumentele vor uh, converge astfel încât să avem o evoluție durabilă. Însă avem nevoie de răbdare pentru că va fi nevoie de timp și va trebui să implementăm într-un mod persistent politica noastră monetară. Trecând uh, la a doua întrebare. Într-adevăr, uh, toate obligațiunile pe care le avem în portofoliul nostru uh, trebuie să respecte această limită de 33% și Consiliul Guvernatorilor nu a discutat până acum o modificare a acestei limite. Mulțumesc. Mulțumesc. Pervanș Beres. Mulțumesc, domnule președinte. V-ați referit la întrebarea acestei comisii referitoare la, la descentralizarea uh, politicii. Uh, S-a publicat săptămâna trecută o propunere de revizuire a supravegherii microprudențiale, dar și a Consiliului Unic uh, de uh, Rezoluție. Mă întreb din uh, experiența dumneavoastră dacă ați urmărit îndeaproape funcționarea agențiilor și ce așteptări aveți sau ce recomandări aveți astfel încât uh, aceste așa zise agenții să poată să lucreze uh, în mai strânsă uh, cooperare cu cei de la SRB. Și o a doua întrebare. Eu fac parte din uh, cei care au semnat acea scrisoare pentru a vă um, adresa un apel referitor la mai multă transparență în ceea ce privește aceste CSPP. Nu regret că am făcut-o, pentru că am auzit din partea dumneavoastră exact această idee de a merge spre mai multă transparență. Uh, sub nicio formă nu pun sub semnul întrebării uh, procesul, um, programul acesta de relaxare cantitativă, ci, din potrivă, o susținem, însă uh, ne-am dorit mai multă transparență. Ați analizat um, și posibilitatea de a merge mai departe de atât și de a um, face pași înspre o mai mare transparență. Ne puteți spune ceva despre asta? În legătură cu prima întrebare, salutăm revizuirea sistemului european de supraveghere financiară, care includă și modificarea autorității europene de supraveghere și uh, CRS. Am făcut deja pași importanți înspre un nou cadru care oferă o, un grad mai mare de reziliență întregului sistem și ă, acest lucru este și în beneficiul nostru, pentru că politica noastră monetară se poate desfășura ă, având efecte pozitive pe o perioadă mai ă, lungă de timp dacă sistemul bancar este mai rezilient. Deci sprijinim o structură de guvernanță a autorităților de supraveghere eficientă și susținem acest proces de, de revizuire. revizuire. În ceea ce privește Comitetul European pentru Riscurile Sistemice, nu preconizăm că modificările vor fi foarte profunde. Sarcina mea în calitate de conducător al acestui comitet este ca el să funcționeze cât mai bine și suntem deschiși oricăror sugestii care ne ajută să funcționăm mai bine decât am făcut-o până acum. Intervenție fără microfon din sală. Da, put- am putea să discutăm toate aceste sugestii cu Consiliul Director, dar, de exemplu, un aspect pe care l-am discutat este să oferim un rol mai important uh, comitetului uh, de conducere Însă nu ar trebui să uităm că acest comitet s-a născut neavând un mandat uh, decizional, ci o funcție mai degrabă de uh, a oferi o consiliere de a redacta avize. Trebuie să înțelegem că aceasta este diferența între acest comitet și alte autorități de supraveghere și din nou vă, vă prezint părerea mea uh, personală. Acest uh, comitet uh, este compus din, este platforma, locul unde reprezentanții autorităților de, de supraveghere pot avea un schimb de opinii despre ce se întâmplă și despre cum pot fi îmbunătățite mm, anumite elemente și s-au făcut propuneri în acest sens de a consolida și mai mult funcția de uh, de coordonare a Comitetului European de, de Risc uh, Sistemic, astfel încât acesta să devină locul unde șefii diferitelor autorități să poată să aibă un uh, schimb de opinii. De asemenea, trebuie să înregistrăm progrese pentru a finaliza Uniunea Bancară, să avansăm cu foaia de parcurs uh, care să ne permită să, ajung, să ajungem la o Uniune de capital și în legătură cu transparența, după cum am precizat deja, cred că suntem, am, avem activitate transparentă și am îmbunătățit transparența din iunie până acum. Și nu avem nimic împotriva publicării de informații până în situația în care publicarea acestor informații devine contraproductivă Uh, punerii în aplicare a politicii monetare. Pentru că nu ne dorim ca piețele să poată să funcționeze împotriva noastră, împotriva acțiunilor noastre. După cum am spus, 200 de, 200 de companii diferite și mai mult de 1000 de titluri de valoare fac obiectul acestui program. Deci nu cred că există argumente uh, Uh, care se susțină că am favoriza o companie, o societate comercială sau uh, alta. Și publicarea uh, societăților comerciale individuale ar limita impactul acestui program dedic- dedicat achiziționarii titlurilor de valoare corporatiste. Deci, desigur, putem să îmbunătățim transparența, însă ne pierzând din vedere cadrul general al păstrării eficienței acestui uh, program. Mulțumesc, domnul Luna, să recuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule Draghi. Draghi, în curând o să începem să discutăm, să dezbatem raportul anual privind activitatea Băncii Centrale Europene. Eu sunt raportor pe acest subiect și aș dori să profit de această ocazie pentru a vă cere părerea în legătură cu câteva idei vehiculate privind transparența. În primul rând, se vehiculează o propunere pentru a, făcută pentru a evita conflictele de interese care cere că BCE-ul să publice declarațiile financiare a membrilor din Consiliul de Guvernatori. În al doilea rând, se propune ca uh, Comisia de Etică să nu mai fie prezidată de un fost președinte al BCE. Și m-ar interesa părerea dumneavoastră în legătură cu aceste două propuneri. Vă mulțumesc. O să ne gândim, desigur, la ambele propuneri. Cred că nu există principial nimic care să um, vorbească împotriva acestor propuneri, însă, desigur, trebuie să le discut cu colegii, colegii din Consiliul uh, Guvernatorilor. Da, mă așteptam să primesc acest răspuns și pregătisem un alt, o altă întrebare privind uh, China. Am citit raportul de anuale, uh, raportul, uh, un raport anual privind situația îngrijorătoare din China, de exemplu, profitabilitatea societăților comerciale, probleme cu o creditare excesivă. Știm cu toții cât de importantă este situația economiei uh, Chinei, uh, care influențează economia mondială, deși cea europeană, și considerați că este riscul apariției unei crize economice cauzat de China? Da, Am uh, văzut și noi raportul uh, BIS privind uh, China. Nu trebuie să uităm două aspecte. În primul rând, stabilitatea financiară globală și, pe de altă parte, impactul asupra economiei din zona euro. Noi avem toată încrederea că autoritățile monetare din China pot să facă față situației și au început, de fapt, să uh, devină active pe toate fronturile analizate și prezentate în, uh, în, în raportul uh, BIS. Și ne-am mai confruntat cu o situație similară deja la începutul anului 2015 când se preconiza că economia Chinei va încetini foarte mult, însă condițiile acum sunt foarte diferite. În anul 2015, la începutul anului 2015, situația din China ne-a determinat, de exemplu, să ne extindem uh, programul de politici monetare. Acum situația este diferită, pentru că redresarea economică Um, este mânată acum de forțe interne, de consumul intern și, un lucru și mai important, de investițiile interne. Uh, desigur, la aceste investiții uh, contribuie și ratele de dobândă scăzute și, în plus, venitul disponibil a crescut datorită unui grad de ocupare mai mare. Drept urmare, o schimbare negativă a situației economice externe ne va afecta, însă impactul nu va fi atât de puternic uh, ca și cum s-ar fi întâmplat în urmă cu 2 ani de zile. Mă bucur să aud că aveți încredere în autoritățile monetare din China, aveți uh, încredere și în ce se întâmplă în uh, în uh, Corea de Nord, discutam despre bazuci uh, militare, acum discutăm despre Rocket Man. Deci, uh, care considerați că este situația? Da, în, în conclu- când am, am afirmat că cererea externă uh, Uh, este în continuare în favoarea economiei europene, am uh, menționat și riscuri uh, negative care au o natură predominant geopolitică. Mulțumesc, doamna Cora van Nivenhuizen. Mulțumesc, domnule președinte. Bun revenit, domnule Draghi. Aș dori să vă adresez și eu două întrebări. În afara um, politici monetare obișnuite. În ceea ce privește așa numitele criptomonede, um, China a introdus astfel uh, monezi virtuale. Uh, Mexicul a, pre a prevăzut uh, legislație în acest sens, China la fel. Um, chiar la nivel european s-a spus că aceste monezi virtuale Um, um, stimulează specula. Și ne întrebăm ce face BCE-ul pentru a uh, reduce riscul monezilor uh, virtuale. Care credeți că ar fi o etapă următoare necesară? Ce părere aveți despre legislația chineză de a le uh, interzice și despre cea, sau preferați cea japoneză de a le reglementa? Și apoi, uh, liniile, proiectul de linii directoare în ceea ce privește instituțiile de credit fintech. În ceea ce privește aceste orientări, instituțiile fintech trebuie să respecte cerințe de capital mai ridicate decât cele obișnuite. Întrebarea mea este, nu credeți că prin aceste orientări BCE-ul pune în dezavantaj industria fintech europeană față de restul lumii? Și apoi, Um, cum uh, se, potri- cum se înțeleg aceste noi orientări ca, cu uh, principiul aceleași uh, servicii, um, uh, aceleași reguli? Pentru că se pare că nu este la fel. Well, on the first, on first question, we should ask, uh... La prima întrebare, trebuie să ne întrebăm care sunt riscurile materiale ale unor monede virtuale precum Bitcoin asupra economiei reale. Sunt trei uh, canale. Întâi, mărimea, apoi acceptarea în rândul utilizatorilor și, în al treilea rând, impact, impactul acestor monede asupra economiei reale. Examinarea celor trei elemente ne spune că este prematur să vedem aceste monezi ca un mod de plată pentru viitor. Trebuie să mai analizăm lucrurile. M-ați întrebat ce a decis BCE. Nu am discutat încă despre asta și, bineînțeles, nu ar ține de noi să interzicem sau să luăm vreo măsură similară sau să reglementăm. Însă nu am avut o discuție referitor la viziunea instituție, viziunea la nivel instituțional referitor la asta. Bineînțeles că sunt păreri diferite pe acest subiect. La nivel general, și acum mă refer la, și la întrebarea a doua pe care mi-ați adresat-o, problema cu inovațiile, nu numai cu monezile virtuale, dar și cu altele, este uh, fragilitatea potențială la atacuri cibernetice. Și aici uh, încercăm să ne concentrăm activitatea. Pentru că asta se aplică și în alte domenii de inovație. M-ați întrebat de ce în uh, orientări cerințele de capital pentru fintech sunt mai ridicate decât pentru alte instituții uh, financiare similare. Sunt de acord, aceleași servicii, aceleași reguli, aceleași cerințe, însă uh, cu condiția ca și riscurile să fie aceleași. Iar uh, raționamentul din spatele orientărilor BCE este că riscurile nu au fost aceleași și nu sunt aceleași în anumite condiții. Bineînțeles, va trebui să mai, să mai examinăm lucrurile. Mulțumesc. Matt Carthy acum. Mulțumesc. Bun venit, domnule Draghi. Aș dori și eu să salut faptul că ați vizitat Irlanda pentru prima dată de când ați devenit uh, președinte BC. Unele dintre observațiile făcute țineau de bulele imobiliare. Ați vorbit despre faptul că BCE nu a uh, detectat noi bule imobiliare în zona euro. Asta și pentru că nu a existat o suficientă creștere în creditare. Mă întreb dacă există o viziune la BCE în ceea ce privește bule imobiliare în state individuale, mai exact în Irlanda, Probabil că știți că există o lipsă de locuințe în uh, Irlanda care a dus la uh, faptul că multe persoane sunt fără adăpost, uh, mai ales lipsesc locuințele sociale, mai ales creșterea creditelor Um, a, indică, din punctul meu de vedere, o uh, bulă și mă întreb dacă sunteți la curent cu asta și dacă um, uh, și ce părere aveți despre asta. De asemenea, aș avea câteva întrebări despre CSPP, mai ales relația cu IMM-urile. Am ținut cont de faptul că ați justificat cadrul actual CSPP spunând că cumpărând acțiuni uh, sau ale unor mari, obligațiuni ale unor mari companii, se creează lichi, mm, lichidități pentru a acredita IMM-uri. Mă întreb dacă aveți o cale să, cantific, să cuantificați, să măsurați dacă acest lucru se întâmplă sau nu. Deci dacă aveți uh, date să vedeți, ca, um, să vedeți dacă banii uh, injectați prin CSPP ajung într-adevăr în economia reală sau nu sunt folosite pur și simplu pentru a acorda tratament preferențial unor mari corporații multinaționale. Thank you. Uh... Mulțumesc. În ceea ce privește bulele imobiliare, cred că trebuie să facem o diferență între fenomene locale și fenomene sistemice. Într-adevăr, în anumite țări și în anumite orașe, prețurile la locuințe cresc. Și cresc de multe ori de la niveluri uh, care erau sub prețul pieței, să spunem, uh, în trecut sau pur și simplu cresc de la niveluri uh, care erau rezonabile. Deci prețurile pur și simplu cresc. Uh, însă, acest fenomen este limitat la anumite țări și la anumite orașe. Nu este o chestiune sau o problemă sistemică. Însă, înainte de a vorbi despre bule, Trebuie să vedem dacă creșterea prețurilor este acompaniată și de o creștere la fel de îngrijorătoare sau la același nivel uh, de <laughs> îngrijorătoare în ceea ce privește creditarea. Acesta a fost, unul dintre, acesta a fost una dintre caracteristicile uh, crizei în trecut. Um, și acest lucru nu se întâmplă. Vedem că în continuare fluxurile de creditare sunt destul de scăzute, chiar dacă își revin uh, deja de câțiva ani. Însă cifrele sunt uh, încă în continuare sub ceea ce exista înaintea crizei. În același timp, economia reală primește finanțarea necesară pentru a continua să crească. Deci, nu putem spune că am observat existența unor bule sistemice. În al doilea rând, de multe ori, motivul pentru creșterea uh, prețurilor la case este uh, cel pe care l-ați menționat, lipsa de ofertă, mai ales în cazul uh, dumneavoastră în cazul pe care l-ați menționat dumneavoastră și anume lipsa locuințelor sociale. Dacă creșterea prețurilor ar urma să devină îngrijorătoare, ce am putea noi să facem? Să schimbăm politica monetară? Răspunsul este evident că nu, deoarece, criza, deoarece boala nu este una sistemică. Deci, la nivel local, trebuie folosite instrumente macroprudențiale. Irlanda are instrumente macroprudențiale din 2015. Au fost revizuite în 2016. Și alte țări au uh, pus în uh, aplicare uh, sisteme sau instrumente financiare, țările de jos, de exemplu. Franța se gândește la asta de asemenea. Deci uh, există acest tip de instrument și în alte țări. Cred că astfel trebuie să reacționăm la aceste la situația de pe aceste piețe locale. Dacă ne, gândi, ne întrebăm dacă există bule imobiliare sau prețuri supraevaluate. E posibil ca la nivel local să fie uh, cazul, însă la nivelul uh, uh la nivel sistemic, nu. Ce este supraevaluat sunt uh, spațiile comerciale de înaltă calitate s-a trimis o avertizare către opt state europene tocmai pe acest subiect, și anume uh, supraevaluarea uh, imobiliarelor comerciale uh, de înaltă calitate. De mai multe ori ne-am întrebat, chiar de la începutul acestui uh, program um, CSPP, dacă acesta ar îmbunătăți condițiile de credit pentru IMM-uri, așa cum uh, o face pentru marile companii care pot emite obligațiuni. Și uh, am văzut că a avut loc o îmbunătățire dramatică, nu numai pentru marile corporații, cât și pentru IMM-uri. Și, de asemenea, uh, corporații am văzut corporații care, sau întreprinderi care au emis obligațiuni, dar care nu au fost eligibile pentru a fi cumpărate de noi. Deci chiar și uh, companii care nu sunt eligibile pentru acest program au beneficiat până la urmă. Însă, în uh, pietele unde de obicei întreprinderile accesează creditarea uh, bancară mai degrabă decât pietele de capital, uh, și acolo s-a îmbunătățit situația. Bine, modul în care noi cuantificăm este prin rata de creditare, iar rata de creditare ale băncilor către IMM-uri a scăzut peste tot în zona euro, indiferent uh, dacă noi cumpărăm mai multe uh, obligațiuni uh, sau nu, or, uh, obligațiuni ale întreprinderilor. Uh, bineînțeles, uh, rata de, rata de creditare a, uh, a crescut Uh, însă nu putem spune cu certitudine că este datorită programului nostru. Mulțumesc, Molly Scott Cato. Mulțumesc. În alte dăți am vorbit despre așa numitele stranded assets, active pierdute și uh, facem un apel către BCE și nu numai um, să țină cont de acest tip de active și să țină cont și de riscurile climatice. De asemenea, v-am trimis o întrebare scrisă referitoare la rolul BCE um, ca o instituție europeană ce își asumă și uh, obligațiile din acordul de la Paris. Articolul 2 din acest acord um, prevede obiectivul de a menține creșterea temperaturii la maxim 2 grade uh, și, să se, și luarea de măsuri către reducerea emisiilor de gaze de efect de seră și dezvoltare durabilă. Aș dori să vă întreb dacă veți continua să achiziționați active de la corporații care au investiții principale în carburant fosil sau care mm, au Uh, domeniu de activitate principal în uh, acest domeniu. Și pe măsură ce veți continua cu acest program, puteți să ne asigurați că nu veți cumpăra active de la uh, companii de carburanți fosili. În al doilea rând, sunteți de acord că uh, se, pot, se poate face un transfer către investiții în infrastructura ecologică și, bun, într-un fel pot să și prevăd răspunsul dumneavoastră când spuneți că sunt de, veți spune că sunt decizii politice. Sunt de acord, însă un economist ar vorbi despre acestea, aceste decizii pe care le luați dumneavoastră ca despre distorsiuni um, economice. Însă cred că BCE-ul are un rol în a decide unde trebuie să curgă lichiditățile și aș vrea să vă întreb dacă considerați că există suficient control politic asupra deciziilor luate de bancă și dacă acest gen de discuție pe care îl avem aici, mai degrabă de supraveghere, uh, este suficient sau dacă ar trebui să existe posibilitatea de a se lua decizii politice um, în ceea ce privește luarea de decizii uh, de către BCE. Domnul Draghi, mulțumesc. Să nu uităm că noi avem un mandat care este stabilitatea prețurilor. Politica noastră monetară este, vizează tocmai uh, respectarea acestui mandat, dar fără a um, afecta acest lucru, noi sprijinim politicile economice și obiectivele generale ale Uniunii. În uh, Printre acestea, articolul 3 ale tratatelor include dezvoltarea durabilă a Europei, inclusiv un nivel uh, de, ridicat de protecție a calității mediului. Tocmai de aceea uh, suntem conștienți de importanța politicilor uh, de a răspunde la schimbările climatice. Deci sprijinim lucrările ce au loc în momentul de față în diferite foruri europene pentru a promova finanțarea ecologică și încercăm să vedem dacă acest tip de um, aceste instrumente pot fi incluse în um, evaluarea și dacă riscul ecologic poate fi inclus în evaluarea riscurilor. Da, însă nu trebuie să uităm perspectiva prudențială. Mulțumesc can I come back on, on the political point? Because I recognize that you... Să îmi dați voie să revin la partea politică. Înțeleg că aveți un mandat, însă eu ce încerc să întreb este dacă aveți un mandat, dacă acest mandat este suficient în momentul în care deciziile pe care le, lua, le luați, relaxarea cantitativă, CSPP, um, deci, în, aceste decizii pe care le luați sunt uh, au efecte uh, inclusiv politice și mă întreb dacă reprezentanții uh, cetățenilor au suficientă influență asupra acestor decizii. Domnul Draghi, când am stabilit criteriile de eligibilitate pentru programul nostru de achiziții de obligațiuni, am încercat să extindem aceste criterii astfel încât să putem achiziționa și unele dintre obligațiunile la care vă referați. Exact asta și facem. Și Uh, sprijinim, după cum spuneam, articolul din uh, tratat care menționează în mod explicit uh, durabilitatea și calitatea mediului. Deci, să nu uităm. În principiu, noi suntem de acord cu dumneavoastră, însă, în primul și în primul rând, noi trebuie să ne respectăm mandatul care este stabilitatea prețurilor. În acest sens ar trebui uh, să ne uh, prevedem politica monetară. Politica, uh, deciziile politice nu țin de competența noastră. Mulțumesc, Marco Valli. Mario Draghi, per il tempo che... Vă mulțumesc, mulțumesc domnului Marco, domnului Draghi pentru timpul pe care îl alocă comisiei noastre Econ. Am o întrebare mm, pentru dumneavoastră în legătură cu cum se va putea introduce această măsură de tapering, de reducere a ritmului achiziționării de active și cum o va face pentru ca uh, activele să nu devine, uh, devină inacceptabile pentru bilanț. Deci să răspundem la creșterea distribuției între uh, ace- pentru aceste uh, profituri uh, de pe urma activelor. În, în urma legilor din Germania, acum uh, credeți că aceste alegeri ar putea să ducă la o uh, ieșire mai rapidă din acest uh, program de achiziționare de active? La a doua întrebare nu prea pot să răspund pentru că este prematură și este în afara mandatului nostru de a comenta alegerile din statele membre. La prima problemă, Consiliul de Guvernare nu a luat încă niciun fel de decizie am spus că vom discuta poziția uh, politicii monetare în viitor. Probabil am, am spus uh, majoritatea deciziilor vor fi luate la următoarea reuniune din octombrie. Anumite întrebări sunt premature. Și în ceea ce privește la schimbările care vor interveni în uh, Uh, dobânzile aplicabile statelor mm, periferice. Mandatul BCE este stabilitatea prețurilor și mai specific dacă inflația converge într-un mod durabil și autosustenabil uh, către rata oficială de 2%. Deci uh, stabilitatea prețurilor și o rată a inflației apropiată de 2% trebuie să fie uh, sustenabilă, care să se susțină singură. Așadar, apărare dobânzilor în statele periferice uh, nu este uh, obiectivul principal. Rata de inflație uh, ține de acest mandat. Dar aceste rate ale inflației nu prea progresează, nu cumva ar trebui să ne gândim la reducerea programului de achiziție de active. Planificați să continuați cu aceste măsuri și în 2018. Mă întrebați ce vom uh, decide la următoarea reuniune a Consiliului de Guvernare. Este puțin prematur, dar ține voie să deliberăm și după aceea voi, vom discuta acest lucru la următoarea audiere Econ. Vă mulțumesc. Bernard Monu. Bună ziua, domnule președinte. Conform tratatului, euro vrea să fie moneda întregii Uniunii uh, statele membre au, cel puțin teoretic, obligația să adere la această monedă. Ca o, în urma declarațiilor comisarului Moscovici în acest uh, sens, domnul Juncker a fost foarte clar în uh, discursul său în legătură cu starea Uniunii. Trebuie să încercăm să accelerăm aderarea la euro a tuturor statelor membre și citez, este un instrument, un instrument de aderare la euro cu instrument de aderare, preaderare tehnic și cu asistență financiară. Se pare că uh, asistăm din nou la o uh, uh, precipitare specifică zonei euro. Constrângerile sunt reale o convergență ar fi posibilă doar dacă ar exista o convergență macroeconomică. Se pot echilibra, diver, se pot explica uh, divergențele macroeconomice și uh, normele comerciale excedentare. Câteva întrebări. O aderare precoce și mm, uh, greu, uh, prost făcută la moneda euro va duce la eh, da, creșterea și mai mult creșterea eh, suplimentară a caracterului eterogen al zonei euro și vom avea din nou o criză. Ce părere are BCE în legătură cu acest eh, obiectiv politic forțat al Comisiei de a obliga pe toată lumea să adopte moneda euro atunci când Banca Centrală are alte priorități? Dacă obiectivul extinderii primează, nu cumva trebuie să fie stabilită, stabilit un termen limită pentru, limită pentru aderarea la zona euro. Polonia, Cehia și Suedia pot să, par să fie uh, mulțumite să își păstreze levierul politicii interne monetare pentru a uh, și s-ar putea să se opună mai ferm acestei aderări. Vă mulțumesc. Bineînțeles că nu. După cum ați spus, toate statele membre, cu excepția Danemarcei și Regatului Unit, au obligația să adopte moneda euro în momentul în care uh, îndeplinesc uh, cerințele legale. Însă și guvernele naționale trebuie să aibă voința de a candida pentru a fi integrate în Uniunea Monetară. Adoptarea euro de către aceste state membre este decisă de către Consiliul Uniunii Europene, ținând cont de evaluarea Comisiei Europene și a BCE în ceea ce privește îndeplinirea uh, cerințelor economice și juridice. Acest lucru este bazat uh, în mod Uh, clar pe uh, criteriile de convergență din articolul 130 140 al, uh, al Uniunii Europene. BCE a acordat ultima evaluare în iunie 2016 și conform acesteia niciunul dintre state nu îndeplinește toate criteriile stabilite în tratat. După aceea, Consiliul Uniunii Europene nu a luat nicio decizie în legătură cu uh, Uh, care stat membru ar uh, îndeplini criteriile din tratat. BCE va face un nou studiu al uh, criteriilor de convergență în conformitate cu obligațiile sale din tratat și acest lucru se va baza pe criteriile din tratat. Următorul raport din, al, al Consiliului Uniunii Europene este așteptat anul viitor. Vă mulțumesc. În orice caz, domnul Juncker nu a vorbit niciodată de obligație și că adoptarea va fi susținută prin sprijin. Acum îl întreb pe domnul Langen dacă este de acord ca să-i cedeze locul domn, domnul de vorbire domnului Luche. Mul- Herr Draghi, das Bundes... Mulțumesc, domnule Draghi. O să vorbesc în limba germană. Domnule Draghi, Curtea Constituțională Germană a, adresat uh, o serie de întrebări Curții Europene de Justiție privind uh, acest program de achiziționare a obligațiunilor din sectorul uh, corporatist, plecând de la premisa că acest program ar, ar contrazice articolul 119 și 120 al uh, tratatelor uh, europene, precum și uh, alte două articole din statutul Băncii uh, Centrale Europene. Deci încalcă aceste norme legale datorită faptului că volumul de achiziții din acest program devine atât de mare, astfel încât de la un moment dat cadrul, cadrul legal european nu mai este respectat. Și aș dori să vă întreb dacă considerați că ar trebui să există un volum maxim al acestui program, dincolo de cale, dincolo de care acest program ar încălca normele juridice în vigoare. Și dacă considerați că ar trebui să existe un asemenea volum maxim, v-aș ruga să să mă ajutați să înțeleg cum am putea să stabilim un asemenea volum maxim, adică care ar fi criteriile de la care ar pleca BCE pentru a identifica un asemenea plafon maxim. Dacă considerați că nu există un asemenea plafon maxim, adică este posibilă achiziționarea um, achiziționarea nelimitată a obligațiunilor de stat de către BCE, v-aș ruga să-mi spuneți acest lucru. Deci, întrebarea mea este una simplă și puteți să-mi uh, răspundeți de la bun început cu un da sau nu și după aceea să mă oferiți și uh, motivele. Mulțumesc. Thank you. Um, the ECB has taken... Mulțumesc. BCE a luat notă de decizia Curții Constituționale Germane și uh, programul de achiziționare a activelor este în interiorul mandatului nostru. Nu putem să comentăm uh, mai mult în legătură cu acțiunile în, mm, legale în curs. Aceste acțiuni ale noastre corespund cu uh, declarațiile anterioare ale Consiliului de Guvernare. Domnule președinte, nu v-am rugat să-mi comentați o procedură în, în, desfăș, în desfășurare, ci v-am întrebat dacă programul de achiziționare a obligațiunilor de stat uh, respectă cadrul de reglementare, cadrul juridic al Uniunii Europene. Cred că știți că programul, acest program, așa cum a fost stabilit de dumneavoastră, poate fi um, desfășurat uh, la nesfârșit și vă întrebam dacă el este compatibil cu uh, legislația, cu legile europene. Și la această întrebare v-aș ruga să mă oferiți un răspuns. Acest program extins uh, corespunde mandatului nostru, după părerea noastră. Limitele pe care le-am menționat sunt uh, limite de emisie. Mai avem timp. Deci, domnule Draghi, considerați că nu trebuie să există niciun fel de plafon maxim pentru acest uh, program. Deci nu mă refer la cel extins, deci nu trebuie să existe un, vo- un volum pentru acest program și că BCE poate să continue la nesfârșit cu acest program. V-am înțeles bine? Da, am spus că există uh, emitenți și niște limite a acestor emitenți. Da, dar aceasta este singura limitare, deci limitarea emitenților. Deci nu există o limitare a volumului uh, pe care trebuie să o respectați. Da, am spus că există anumite emitenți și anumite limite de emitere. Nein, überhaupt nicht. Ähm, Domnul președinte, cred că chestiunea a fost clarificată. Domnul Luca, nu. Domnul Draghi, doriți să obțineți din partea mea declarații care vor face, care o să apară apoi pe titlurile, pe paginile de, tit- de titlu ale ziarelor europene. Domnul Luca, mai am la dispoziție câteva secunde. Sunt eurodeputați și cred că trebuie să oferiți un răspuns uh, eurodeputaților dacă există un uh, volum uh, limitat. Deci există o limitare din punctul de vedere al volumului a acestui program de achiziționare a obligațiunilor de stat. Da, v-am răspuns. Puteți să faceți singur și calculele, să vedeți care sunt limitele acestui volum, plecând de la uh, cei doi factori, limitele de emitere și emitenții. Mulțumesc, domnul Lange. Mulțumesc, domnule președinte. O să continui și eu în limba germană și o să plec de la întrebarea colegului Hayes, uh, care se referise la limita de 33%. Dumneavoastră a spus că nu se discută acest, uh, această chestiune și Poate există și o legătură cu întrebarea domnului Lucă. Este o limită uh, care nu poate fi depășită sau poate fi depășită? În al doilea rând, creșterea economică este pozitivă, dinamica inflației este una redusă, euro este puternic și mă întreb care este momentul uh, potrivit pentru schimbarea politicii uh, dobânzilor ale Și a treia întrebare continuă întrebări care deja v-au fost adresate. În mod repetat am discutat și dumneavoastră aveți aceeași părere ca și mine, și anume că este vorba de o decizie politică pentru a îmbunătăți condițiile cadru. Președintele Comisiei Europene, domnul Juncker, a făcut anumite propuneri privind un buget al zonei euro, un fond monetar uh, european, competențe financiare oferite Comisiei uh, Europene, apoi toate statele care fac parte din Uniunea Europeană să adopte moneda euro și mă întreb dacă acesta este, dacă sunteți de acord cu această, uh, cu această abordare. Apoi, o altă întrebare, obiectivele uh, target 2 și Ați spus că soldurile regăsite acum în Target 2 uh, au apărut datorită unei evoluții, uh, evoluții normale și ați putea să-mi spuneți ce înțelegeți prin această evoluție normală? Mulțumesc! Domnul Draghi, puteți, uh, aș putea să vă rog să repetați ultima întrebare. Da, este vorba de obiectivele Target 2, care sunt stabilite destul de sus mai mult de 7-800 de milioane de euro, apoi au, au scăzut și acum au ajuns la, nivel, la acest uh, nivel mare și a spus că nu este vorba de problemele structurale cauzate de criza financiară, ci o, motivele sunt legate de o evoluție normală. Și aș dori să știu ce înseamnă această evoluție normală din punctul dumneavoastră de vedere. În ceea ce privește prima întrebare, am avut această limită de 33% și nu am discutat modificarea acesteia. Deci nu există niciun fel de veste pe acest front. În al doilea rând, când, vom schimba, când ne vom schimba politica? Avem anumite criterii și anume o convergență durabilă care să se autosusțină, o convergență a, a nivelului inflației. Și încă nu am ajuns în această situație după cum am menționat deja, uh, preconizăm ca inflația să scadă anul viitor, urmând o traiectorie asemănătoare cu litera V și să crească din nou în, uh, peste un an. Și dacă este să ne gândim la inflația subiacentă, pentru că această formă de V depinde de modificările de modificările aduse de prețurile petrolului și mai puțin de evoluții care țin de rata de schimb. Însă dacă ne uităm la inflația subiacentă, ex, excluzând alimentele și energia, aceasta a crescut puțin în ultimele luni, însă nu, nu într-un mod foarte convingător. Motivul este că până acum am asistat la un comportament reținut uh, în domeniul uh, salariilor, care este factorul principal care influențează inflația. Acesta este obiectivul nostru, să ajungem uh, la o apropiere de obiectivul inflațiilor durabilă și care să se autosustină. Am menționat evoluțiile legate de Target 2 și este adevărat că nu, nu se cauzează evoluțiilor de pe parcursul crizei financiare. O mare parte a, a situației Target 2 se, dator, se datorează a, punerii în aplicare a programului de achiziționare de a, obligațiuni. Tocmai de aceea asistăm la aceste evoluții legate de Target 2 și, în general, cu sporirea încrederii în zona euro, odată cu îmbunătățirea situației uh, economice de peste tot din zona euro, aceste um, evoluții ar trebui să ne preocupe tot mai puțin. Este până la urmă vorba de o bună funcționare a sistemului de plăți din uh, zona euro. Mulțumesc, uh, domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, bun venit, domnule Draghi. Uh, domnul Lange nu uh, schimbat locul cu domnul Luche. Domnul Luche a sărit peste noi toți care eram în fața lui, pentru că nu a fost un schimb, a fost un... Domnul Luche a sărit în fața tuturor. După acest mic com- comentariu, Dacă ne uităm la revizuirea prevederilor de inflație din uh, raportul macroeconomic al BCE, în fața tendințelor de apreciere al monedei, ale monedei euro, că ținând cont că atunci când uh, creștem peste potențial, diferența de output al zonei euro este mai mare și vom, avea, vom uh, ajunge la un output gap negativ. Mi se pare dificil să înțeleg una din uh, una din, uh, unele din deciziile politicii monetare ale BCE. Ați vorbit despre descentralizarea politicii monetare. Mie Aș, eu aș dori să vă întreb direct despre descentralizarea și implementarea asistenței de lichiditate de urgență, ELA. Asistăm aici la o consolidare a Uniunii Bancare. Vicepreședintele Băncii Spaniole spunea că Banca Populară avea active de calitate suficientă uh, pentru a avea uh, acces la liniile de asistență. Însă se pare că aceste criterii ale băncii naționale ale Spaniei sunt diferite de criteriile altor bănci naționale în momentul când se acceptă activele ca garanție și că această diferență de criterii ar fi putut să aibă de spus cu o reducere a lichidităților dificile și apare întrebări în legătură cu funcționarea corectă a Uniunii Bancare, pentru că dacă Banca Populară, Banco Popular ar fi fost într-o altă jurisdicție, poate această bancă ar putea să mai existe în momentul actual. Ok. Okay. Dat fiind ceea ce s-a spus despre descentralizarea politicii monetare, care are foarte multe avantaje, cert, trebuie să aplicăm această asistență de lichiditate de urgență cu criterii mult mai clare și universale. Vă mulțumesc. Ați menționat uh, un aspect care a fost uh, discutat de mai multe ori în Consiliul de Guvernare. Ar părea natural ca un, uh, o supraveghere, o instituție unică de supraveghere și de rezoluție, să avem un IRE, o asistență de lichiditate de urgență unică. Însă acum această asistență de lichiditate este descentralizată și de deciziile sale și implementarea țin de băncile centrale naționale și de acordul uh, tuturor membrilor din Consiliul de Guvernare. Deci trebuie să uh, se uh, țină cont de uh, uh, aceste aspecte. Nu anticipăm niciun fel de schimbare care să intervină în viitor. 10 secunde. Da, dar aplicarea actuală a ELA este o problemă și a, a apărut în cazul acestei bănci Banco Popular. Da, la moment în viitor va trebui să examinăm acest lucru, face parte. Oamenii văd această problemă, în special după sistemul unic de supraveghere și uh, ESRB este adevărat că uh, Banca Centrală Națională deseori deține toate informațiile decât instituțiile descentralizate. De aceea, băncile centrale naționale sunt uh, ezită să renunțe la această putere, însă este foarte clar și ar fi natural ca acum să avem uh, un singur factor de decizie și pentru ELA, pentru asistența de lichiditate de urgență. Vă mulțumesc, Gunnar, Gunnar Hockmark. Vă mulțumesc. Aș dori să revin la una dintre întrebările domnului Lange. Întrebarea despre microfonul vorbitorului s-a stins. I was ecological here. Uh, a lot of things... Foarte multe lucruri se bazează pe măsuri anterioare în ceea ce privește inflația, uh, poate să fie previzibilă, urmează anumite cicluri, uh, economia digitală schimbă lucrurile, globalizarea. Uh, așteptăm, noi așteptăm să revină inflația. S-a spus de mai multe ori că există riscuri și avantaje cu o asemenea politică monetară ca și acum. Și aceste riscuri cresc în timp avantajele scad pentru că economia se obișnuiește cu această politică monetară uh, extraordinară. Cum vedeți acest lucru? Pentru că problema este că riscurile și consecințele care apar după momentul în care se poate decide deci riscurile sau bulele care ar putea să explodeze peste 12 sau 18 luni trebuie să fie prevenite acum. Este foarte dificil să fii cu ochii pe rata inflației, dar nu cu asupra riscurilor uh, politicii monetare care să ducă la scăderea acestora. Da, dar vreau să vă asigur că stăm cu privirea pe riscuri de asemenea și monitorizăm câteva din aceste și răspunsurile la câteva mm, întrebări au arătat că ne interesează aceste piese, piețe și că evaluările noastre ale creditelor trebuie să identifice orice evoluție anormală. În același timp, trebuie să fim răspunzători față de primejdea de a nu opri redresarea printr-o decizie pripită în ceea ce privește politica monetară. Și trebuie să echilibrăm aceste două aspecte, aceste două fațete. Un lucru care s-a schimbat în ceea ce privește uh, câțiva ani în urmă este că multe măsuri politice care au fost uh, luate ca răspuns la marea criză financiară în ceea ce privește supravegherea și deciziile macroprudențiale și chiar instituția, deciziile instituționale au făcut uh, sistemul bancar și sectorul financiar mai rezistent și ne-au dat posibilitatea de a continua cu politicile monetare până ne atingem obiectivele dar uh, suntem conștienți în legătură cu întârzierile uh, și riscurile aferente pe care le-ați menționat. Dar dacă e așa, ar fi interesant pentru mine să văd cum priviți aceste riscuri, cum se dezvoltă, sunt uh, aceleași astăzi ca un an în urmă sau au crescut ce se întâmplă cu avantajele, pentru că am avut, cu, pentru că cu cât mai mult avem aceste avantaje, cu atât uh, vor scădea. Până acum investițiile nu au demarat. Uh, există o cerere și mai, din ce în ce mai mare, dar uh, există un deficit de investiții în momentul actual. În urmă cu un an, riscurile erau mai mari, dar riscurile pentru riscurile în fața stabilității financiare veneau din uh, potențialul de deflație. Acesta este și el un risc pentru stabilitatea financiară și asta vedem acum. Trecem de la situația respectivă către una nouă. În ceea ce privește beneficiile, am văzut pentru prima oară în, pe mulți ani că au uh, crescut uh, investițiile private, care până, până acum au fost susținute de dobânzile mici și de o profitabilitate mai mare a anumitor investiții. Vedem că uh, profiturile corporatiste cresc. Și în al treilea rând, nu sunt sigur că beneficiile scad cu timpul, pentru că altă întrebare ar trebui să fie dacă această redresare care ar fi trebuit să fie auto uh, care să se susțină singură, uh, avem nevoie de această politică. Dacă am retrage acest uh, stimul, am revenit cu inflația acolo unde ne aflam. Deci, trebuie să echilibrăm toate aceste elemente și trebuie să echilibrăm și riscurile în fața stabilității financiare și beneficiile pentru a crește beneficiile pe termen mediu și lung și vă asigur că uh, monitorizăm ambele părți. Vă mulțumesc. Pedro Silva Pereira. Mulțumesc, Pedro Silva Pereira. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte Draghi, trebuie să recunosc că ați venit în fața comisiei noastre cu un mesaj foarte clar și puternic în sensul continuării pachetului uh, de stimulare uh, monetară. Nu vom ști dacă uh, mesajul dumneavoastră ar fi fost la fel de puternic dacă l-ați fi transmis înainte alegerilor din Germania, însă astăzi Trebuie să, să recunosc că acest mesaj a fost unul uh, puternic și foarte clar și cred că aveți uh, cu totul dreptate. Politica Băncii Centrale Europene are un, un efect pozitiv asupra economiei, însă, așa cum a spus și dumneavoastră, redresarea economică nu este suficientă. După cum ați spus, se preconizează ca inflația să scadă în acest uh, an și până anul 2019 va fi departe de obiectivul uh, stabilit. Deci vom avea în continuare nevoie de sprijinul oferit de politicile monetare, ținând seama de situația economică și de riscurile uh, posibile. Și am două întrebări legate de aceste riscuri la adresa situației actuale, în primul rând. Nu aș dori să vă cer să comentați rezultatele alegerilor din Germania, însă Banca Centrală Europeană trebuie să țină seama și de riscurile politice în momentul în care își uh, creează, își decide politicile monetare și considerați că nesiguranța politică și din Germania ar cere prudență în momentul în care politica monetară a Băncii Centrale Europene ar, ar fi pusă sub semnul întrebării? În al doilea rând, cred că știți că două agenții de rating au făcut uh, publice două decizii importante în ultimele uh, zile. În urma Brexit, Moody's a scăzut, de exemplu, ratingul pentru Regatul Unit și Standard Poor's a crescut ratingul uh, Portugaliei ajungând la gradul de recomandare de investiții datorită situației economice bune din Portugalia. Desigur, nu puteți să comentați în legătură cu aceste decizii agențiilor de rating, însă puteți să ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu situațiile care stau la baza acestor decizii. Care considerați că pot fi riscurile și impactul negocierilor Brexitului asupra economiei politice și cum priviți uh, situația economiei din Portugalia în contextul general al uh, situației economice din zona euro? Mulțumesc. Uh, în legătură cu prima întrebare, o să vă ofer un răspuns mai general. În mod evident, nu ținem cont de evoluțiile politice în procesul nostru decizional. Dacă evoluțiile politice pe termen mediu afectează obiectivele noastre, atunci ținem cont de acestea. Altfel, uh, privim prin ele, nu nu ținem cont de ele. Astfel uh, încercăm să evaluăm dacă anumite polit- evenimente politice cu caracter politic sau nepolitic au o influență asupra politicii noastre monetare. Trecând la a doua întrebare. Revizuirea de către agenția de rating standard plus a ratingului uh, pentru Portugalia reflectă îmbunătățirea situației economice din această țară, reflectă reformele uh, efectuate de această țară și reflectă, în general, îmbunătățirea situației economice a zonei euro, o îmbunătățire de care se bucură toate statele. După cum am spus în discursul meu introductiv, asistăm la efecte pozitive, la o, efecte pozitive între toate statele uh, din zona euro. Dacă unei țări merge bine, acest lucru influențează în mod pozitiv situația economică din alte țări care au moneda euro. Brexitul, impactul uh, Brexitului uh, va depinde până la urmă de acordul final. Însă, ce putem spune este că cu cât se va scurge mai mult uh, timp, cu cât economiile se vor adapta la noua situație, uh, și cu, uh, cu cât mai mulți intermediari uh, financiari iau decizia de a rămâne în Regatul Unit sau de a se transfera. Deci, cu alte cuvinte, dacă pe o perioadă mai lungă de timp uh, nu se vor comite erori majore, riscurile asociate Brexitului vor, fi, vor putea fi gestionate mai ușor. Mulțumesc, doamna Ansander. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Draghi. Aș dori să vă adresez o întrebare referitoare la viziunea dumneavoastră pe termen lung în ceea ce privește zona euro. În primul rând, aș vrea să vă întreb cum se pot combina rate ale dobânzii care să răspundă la nevoile de finanțare ale economiei reale Uh, și în același timp uh, nevoia uh, economiilor pentru a face față îmbătrânirii populației. Deci cum combinăm cele două? Apoi, nevoia de lichidități ale băncilor, nevoia de lichidități ale băncilor în dificultate. Întrebări adresate și de antevorbitorii mei. Fondul unic de rezoluție va dispune de 55 de miliarde numai în 2024 riscă să fie prea limitat și condiționat de capacitatea băncilor de a îl refinanța. Nu considerați că băncile centrale și mai ales BCE ar trebui să asigure un sprijin în lichidități până când banca se pune pe picioare. Mulțumesc, domnule președinte. Well, to the second question, uh, the answer... Începând cu a doua întrebare, Banca Centrală Europeană nu poate să facă uh, acest uh, lucru pentru că ar fi vorba de o finanțare monetară prin politici, monet, uh, monet, uh, prin politici monetare, o chestiune de care trebuie să se ocupe guvern, uh, băncile și nu Banca Centrală Europeană. Na, trecând la prima întrebare, ratele de dobândă reduse au mm, stârnit dificultăți celor care fac economii fost dificilă pentru fondurile de pensii, pentru companiile de asigurări în același timp. Acestea fiind spuse, tot mai multe fonduri de pensii, tot mai multe companii de asigurări, într-un fel au reușit să-și modifice model, modelul de afaceri și acest lucru este valabil uh, parțial și pentru bănci. Și să nu uităm că politicile pentru stabilirea ratei de dobândă au un caracter pe termen scurt. Și ratele Um, de care se bucură cei care fac uh, economii nu sunt orientate pe termen la fel de scurt și acestea au, au crescut odată cu îmbunătățirea situației economice. Din acest punct de vedere, într-adevăr, cei care fac economii se confruntă cu probleme, însă cu probleme mai puțin grave în comparație cu cele din urmă uh, cu un an și jumătate și pe măsură, desigur există această speranță că pe măsură ce situația economică se va îmbunătăți, în mod natural uh, ratele de dobândă vor crește. Și dacă vom uh, vedea că pe termen uh, mediu există o convergență între o convergență a inflației cu obiectivele noastre, o convergență durabilă care, și care să se autosustină, atunci și politica noastră privind rata domânzii de referință se va schimba. Mulțumesc, Iacob von Weizsäcker. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Draghi, cred că ne-ați prezentat argumente convingătoare în sensul uh, precauției de care trebuie să dăm dovadă pentru a reversa politica monetară actuală. Nu aș dori Uh, să vă pun în dificultate întrebându-vă, cerându-vă detalii despre calendarul preconizat, însă v-aș adresa o întrebare pe termen lung. Cât de mare considerați că ar trebui să fie bilanțul băncii, cen, uh, băncii Centrale Europene pe, pe termen lung? Este o discuție care s-a purtat uh, și la Jackson Hole la începutul acestui an Domnul Bernanke a spus că pe termen lung uh, bilanțul contabil al băncilor centrale ar trebui să fie mai, unul mai mare. Există riscuri uh, financiare, într-adevăr, uh, pe care nu ar trebui să le ignorăm. În contextul european, aceste riscuri, de exemplu, ar putea fi mai importante și v-aș m-ar interesa care este părerea dumneavoastră pe termen lung. În momentul în care politica monetară se normalizează, cât de mare ar trebui să fie portofoliul băncii centrale europene? Și apoi eu mă ocup de un uh, dosar uh, specific, fondul de rezoluție bancar, și în legătură cu acesta, băncile, băncile centrale au un rol uh, important. În același timp, uh, se pare că acceptați ideea că rezoluția, uh, redresarea uh, băncilor și a contrapartidelor centrale ar trebui să aibă un caracter mai coordonat și mai centralizat. Ei bine, anumite anumite asemenea instituții au un risc uh, sistemic mult mai mare decât riscul reprezentat de băncile, pe care, unele bănci pe care le supravegheați uh, dumneavoastră. Și dacă adăugăm și interesele legitime ale băncilor centrale Um, intereselor actorilor implicați în rezoluția acestor contrapartide centrale, situația poate să se complice foarte rapid. Deci oare nu ar fi mult mai simplu dacă ne-am îndrepta spre o abordare centrală, coordonată a rezoluției și redresării acestor instituții, a contrapartidelor centrale, care au o importanță sistemică atât de mare încât poate ar trebui să fie tratate la fel cum am tratat și băncile Mulțumesc. Dacă îmi permite să răspund uh, celei de-a doua uh, întrebări în primul rând. Modificarea articolului 22 merge în, în, uh, în aceeași direcție. Pe lângă propunerea de revizuire făcută de Comisia Europeană, există anumite prerogative obligatorii oferite și uh, băncilor centrale și aceste prerogative obligatorii se uh, referă la recunoașterea unei contrapartide centrale dintr-un stat terț, se referă la posibilul transfer al uh, acestora și în legătură la anumite decizii de supraveghere a acestor contrapartide centrale. Și chestiunea băncilor centrale. Am, accept, am, am acceptat faptul că o bancă centrală nu poate să fie un supraveghetor direct al contrapartidelor centrale și că acestea ar trebui să se bucură de un regim de supraveghere diferit. Deci, la fel cum a spus și dumneavoastră, am recunoscut că aceste instituții, uh, contra, uh, aceste contrapartide uh, centrale, dacă au importanță sistemică, s-ar putea să afecteze politica monetară. Drept urmare, um, trebuie să recunoaștem caracterul specific de, de, de supraveghere acestor instituții. În legătură cu, cu prima întrebare. Este greu să spunem cât de mare ar trebui să fie portofoliul Băncii Centrale Europene. Totul depinde de starea economiei și dacă obiectivele pe care le, le-am stabilit au fost atinse. Ben Bernanke a fost primul care, pentru a răspunde crizei fin- uh, financiare, a uh, transformat portofoliul Fed într-un instrument al politicii monetare. Și astfel ar putea să fie folosit. Nu ne întrebăm dacă există un anumit nivel uh, specific al dobândei de referință dincolo de care uh, Uh, nu putem, uh, să nu putem trece. Deci nu există o dimensiune prestabilită. Știm că este vorba de un instrument care ar trebui să fie folosit în funcție de situația în care ne aflăm. Ne apropiem de obiectivele pe care le avem sau ne îndepărtăm de acestea? Dacă convergența este posibilă sau nu, dacă este autosusținută sau nu. Și desigur, dimensiunea portofoliului, portofoliului este unul din instrumente. Dimensiunea sa depinde de cum folosim și celelalte, și celelalte instrumente. Deci este foarte dificil să stabilim o dimensiune pe termen lung care va fi optimă în orice condiții. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Păcat că domnul Luca a plecat pentru că a fost un răspuns uh, perfect uh, pentru întrebarea lui. Domnul Van de Candelare. Hier en ik zal u mijn vraag in het Nederlands stellen. Goedemiddag, meneer Draghi. Ik zou u graag een vraag stellen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o întrebare în ceea ce privește comunicarea BCE. Este un instrument foarte important pe care îl aveți. pentru a afecta și inflația și piețele financiare. Însă, politicile noastre trebuie să fie cât se poate de transparente. Credeți că BCE este într-adevăr uh, transparentă în ceea ce privește uh, eliminarea sistemelor puse în aplicare? avem adesea senzația că se vorbește despre stabilitatea prețurilor, însă se preferă stabilitatea piețelor. Rata dobânzii în 2018 se va schimba în Statele Unite. În timpul crizei s-a, vorbit, s-a spus că nu va avea loc o schimbare a ratei dobânzii în timp ce șomajul uh, continuă să crească. Începând din luna octombrie vom uh, începe uh, să um, abordăm și bugetul, um, um, se va scădea și bugetul Băncii Centrale Americane. Mă întreb dacă instrumentul de comunicare este suficient pentru a reglementa piețele. Uh, mă întrebați dacă putem să îmbunătățim comunicarea. Da, întotdeauna putem îmbunătăți comunicarea. Însă, deocamdată, impresia este că BCE a, a comunicat în mod eficace, în mai, cu mai multe ocazii. De altfel, în ceea ce privește mărimea, aveam, avem canale de comunicări diferite. Uh, discursurile membrilor bordului, ale Consiliului de Guvernare, uh, declarații de presă, conferințe de presă, comunicarea este destul de substanțială. Și, bineînțeles, eu poate sunt subiectiv, dar în general am impresia că comunicarea a funcționat destul de bine. Acum, dacă ne uităm la lunile viitoare, Consiliul de Guvernare BCE a luat, și-a deci luat suficient timp uh, înainte de a trece la următoarea etapă. După cum am spus, probabil la toamnă, în următoarea reuniune de politică monetară, cu Consiliul de Guvern Guvernare va discuta uh, elementele principale pentru poziția fiscală în următoarele luni. De ce a așteptat Consiliul de Guvernare până în octombrie și nu a, ar fi putut uh, lua decizia în iunie? A, am discutat și noi despre asta. În general, incertitudinile sunt foarte mari, le vedem în fiecare zi, apar noi evenimente, surprize, uh, atât de mari încât uh, membrii Consiliului de Guvernare au considerat că uh, au nevoie de mai multă informație înainte uh, să-și ia deciziile. Mulțumesc și, bineînțeles, dialogul monetar cu Parlamentul European face parte din această strategie de comunicare. Și funcționează cu atât mai bine măsura în care avem întrebări bune și răspunsuri bune. Paul Tang. Mulțumesc, domnule președinte. Ne bucurăm să vă avem alături de noi, domnule Draghi. Când am fost în vizită cu delegația ICON, am avut o discu- discuție sinceră cu Stanley Fisher privind uh, inflația. El uh, ne-a explicat de ce era o problemă cu uh, inflația și de ce nu prea existau explicații. Și Mă întreb cum vedeți adaptarea zonei euro acum și pe termen mediu. Avem o dificultate în zona euro pentru că avem politică monetară, dar nu avem politică bugetară. Însă cum vedeți evoluțiile în țările cu surplus uh, de cont curent, țări precum Germania, uh, țările de jos, uh, salariile nu cresc în aceste țări și bănuiesc că asta nu ajută situația zonei euro, iar acum situația este interesantă pentru că în aceste două țări s-au făcut reforme. Ce pot face guvernele pentru a avea o... și s-au uh, uh, schimbat uh, guvernele și ce pot face aceste guverne pentru a rezolva această problemă? Mulțu, mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, comportamentul uh, la nivel salarial uh, a fost mai redus decât în, în acest ciclu decât ar fi fost în alte sau decât a fost în alte ocazii similare în trecut. Există o serie întreagă de motive. Majoritatea au de-a face cu funcționarea pieței muncii. Pot să vă dau o listă um, și câteva exemple, evident. Ne revenim după o îndelungată perioadă de uh, inerție pe piața muncii. Avem un fel de moștenire a trecutului. Această moștenire se traduce într-o situație pe piața muncii în care șomajul este probabil mai mare decât ce este măsurat de cifrele oficiale. așa numitele cifre U6, vedem că multe din, dintre persoanele care au un loc de muncă, de exemplu, pot avea un loc de muncă cu timp parțial sau de slabă calitate. Deci sunt practic în situații care nu le permit pur și simplu să ceară o mărime, mărire de salariu. Un al doilea motiv ar fi prezența contractelor temporare strategia sindicatelor, acolo unde ele joacă un rol important, nu este, nu vizează creșterea salariilor, ci mai degrabă să garanteze stabilitatea locului de muncă. Un alt motiv este um, că în urma unei crize prelungite, negocierea salariilor se face privind înspre trecut, înspre nivelul inflației din ultimii ani. Deci creșterile salariale sunt mai scăzute decât ar fi în caz de inflație mai mare. Un alt motiv este și uh, productivitatea scăzută. Productivitatea este scăzută în mai multe sectoare mai puțin în, în industriile mai puțin protejate, deci în sectoarele de export, însă, în general, productivitatea este scăzută. To- toți acești uh, factori duc la această situație în care salariile nu cresc foarte mult. Ceea ce, în ceea ce privește consecințe în domeniul politicilor, înseamnă că trebuie să fim răbdători inflația, credem noi, va converge cu obiectivul nostru într-un mod durabil, pentru că um, condițiile economice se îmbunătățesc. La final, um, lucrurile se, îmbună, se vor îmbunătăți și pe piața muncii și în ceea ce privește pro, um, producția, însă trebuie să fim răbdători, pentru că tot, toți acești factori um, care au dus la această situație se uh, atenează încet. Nu putem să, uh, să ne grăbim. Trebuie să fim prudenți. Mulțumesc, domnul Chertos. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Draghi, atât marile corporații private, cât și statul elen doresc să beneficieze de pe urma programului de achiziții de active ABC pentru a acoperi nevoile financiare și pentru a reduce costurile de creditare. În ce circumstanțe ar putea să se materializeze această evoluție pozitivă? Și încă o întrebare aveți în vedere noi inițiative pentru a ajuta băncile elene să depășească efectele negative ale crizei din 2015. Se pare că în ultimele luni sectorul bancar elen este uh, sub presiune crescută din partea femeii și nu se exclude posibilitatea unei a patra recap- recapitalizare a băncilor elene. Cum plănuiți să um, abordați această situație? domnul Draghi. Voi începe cu a doua întrebare. SSM va lua o decizie în independență totală. Ce vor face anul viitor uh, este testul de rezistență și poate un front-loading în acest sens. SSM au trimis o scrisoare către femei exact pe acest uh, subiect, <clears throat> deci mecanismul unic de supraveghere. Aș dori să vă rog să, să repetați prima întrebare pentru că nu am uh, reținut-o. Intervenție fără microfon în sală din partea domnului Chirțos. Eh, both the Greek, both the Greek private corporations atât corporațiile Uh, elene, cât și statul elen doresc să fie incluse în programul de achiziții de active a BCE pentru a acoperi nevoile de finanțare și pentru a reduce costurile de creditare. Când și în ce circunstanțe acest, uh, această evoluție pozitivă ar putea să se materializeze? As you can imagine, I've been asked this question. După cum vă închipuiți, mi-a fost adresată de mai multe ori această întrebare, spune domnul Draghi. În primul rând, Elementul cheie este că BCE va trebui să facă o evaluare datorie sustenabilitate, de sustenabilitatea datoriei, mă scuzați. Și acest lucru se va putea face când vom avea informații clare în ceea ce privește um, mărimea și calibrarea um, datoriei de către statele membre. Și această evaluare va trebui să țină cont și de riscuri. Va interveni un moment uh, apoi când uh, în Consiliul de Guvernare BCE se va putea vorbi despre uh, extinderea programului și către Grecia. Mulțumesc, spune președintele. Dialogul monetar a fost unul foarte interesant. Aș dori să-i mulțumesc domnului președinte Draghi și tuturor colegilor care au contribuit la această discuție. Acest dialog va continua și, bineînțeles, așteptăm cu nerăbdare deciziile de politică monetară ale BCE. Mulțumesc! Colleagues, please may I ask you to take seat. So we move to uh, point three of the agenda, which is share announcement. Dragi colegi, următorul punct pe ordinea de zi sunt anunțurile din partea președintelui. Așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, reprezentanții parlamentelor naționale vor participa la reuniunea ECON, de data aceasta pe 10 octombrie, de la ora 3 la 4.30, înainte de votul în comisie al celui de-al doilea raport din proprie inițiativă privind semestrul european pentru a discuta reforme structurale și poziția fiscală ce va fi implementată în țările respective. Reuniunea din acest an va fi urmată de un alt schimb de opinii, care începe la, 4, la 16.30 în aceeași zi, privind propunerea de o bază de impozitare comună um, corporatistă, dar și o bază consolidată comună de impozitare. Având în vedere numărul de opinii exprimate de către parlamentele naționale, Comisia va dori să discute cu reprezentanții parlamentelor naționale oportunitățile și provocările acestor reforme. Mulțumim pentru inițiativă! Acum, în ceea ce privește uh, rezultatele trialogurilor, după cum probabil ați auzit, în ultimele două trialoguri din 7 și 12 septembrie privind uh, regulamentul EFSI, s-a ajuns la un acord politic general între colegiuitori este vorba de un uh, acord care abordează o serie de puncte cheie rămase deschise, inclusiv bugetul, guvernanța, stabilirea prețurilor, dar și alte elemente, adiționalitatea, precum și alte elemente uh, relevante. Bineînțeles, acest acord are sprijinul Parlamentului European Uh, bineînțeles, Parlamentul însă va trebui să se exprime asupra acestui rezultat, dar eu cred că este un rezultat uh, foarte pozitiv pentru a îmbunătăți calitatea EFSI. Din câte am înțeles, uh, Consiliul mai trebuie să discute acest rezultat final. Era prevăzut un ultim trialog pentru a finaliza acest acord. Ne așteptăm să putem încheia cât se poate de rapid această procedură legislativă pentru a obține certitudine și pentru a continua, pentru a contribui la uh, îmbunătățirea și prelungirea planului de investiții. Nu în ultimul rând, trebuie să adoptăm procesele verbale ale reuniunilor din 30-31 august și 4 septembrie. Dacă nu sunt obiecție, obiecțiile voi considera adoptate. Mulțumesc! Acum putem trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, discutarea amendamentelor la raportul domnului Hochmark și anume rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență. Votul a fost amânat, după cum știți, însă vom putea să îl ascultăm pe raportor referitor la diferitele amendamente și vom putea avea o dezbatere. În orice caz vom avea un vot, deci uh, nu părăsiți sala pentru că avem uh, alte două elemente de votat. Vă rog, domnule Hockmark, aveți uh, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, bun venit. <laughs> Salut toate amendamentele, de fapt. Nu am avut conflicte foarte mari. Uh, este vorba de crearea de claritate și de coerență. Câteodată claritatea necesită o coerență care însă până la urmă putem să ajungem la aspecte mai tehnice și eu am dorit să propun compromisuri mâine sau mine pentru a putea să întrunesc, să răspund la câte, cât mai multe dintre preocupările exprimate. Și, până la urmă, cel mai, cel mai important lucru exprimat este că dacă avem claritate, atunci toată lumea știe pe ce poziție se găsește. Nu sunt uh, oricum uh, aspecte foarte controversate. În primul rând, în ceea ce privește oportunitatea de a avea uh, diverse prevederi în legislație, legislație naționale pentru a respecta faptul că anumite state membre deja au uh, legislație corespunzătoare, vreau să permitem diverse diferențe naționale în ceea ce privește felul în care sunt uh, luate în considerare legislațiile deja existente. După aceea, uh, uh, clauza de grandfathering, clauza de caducitate este destul de generoasă pentru a acorda claritatea necesară de tuturor actorilor. Săptămâna viitoare vom avea reuniunea ale raportorilor din umbră și vom încerca să obținem un acord asupra tuturor acestor aspecte. Nu cred că cineva va rămâne dezamăgit de rezultat, pentru că diferențele nu sunt uh, majore. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Sper într-adevăr să nu dezamăgim pe nimeni. Sunt optimist să putem vota în plenarea din octombrie. Uh, dau cuvântul acum doamnei Silva Pereira, domnului Silva Pereira, din partea socialiștilor. Vă mulțumesc, salut și eu raportorul. În primul rând, eh, grupul nostru a susținut de la bun început o eh, abordare rapidă. Considerăm că această legislație este necesară și că, în general, merge în direcția cea bună. Cu toate acestea, trebuie să purtăm o dezbatere în legătură cu acest raport. Salut eh, noul calendar al discuțiilor faptul că avem 69 de amendamente nu înseamnă neapărat că uh, asistăm la dezacorduri politice care să nu poată să fie rezolvate, așadar uh, avem o abordare optimistă pentru ceea ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Câteva probleme esențiale, după părerea noastră. În amendamentele prezentate în numele grupului meu, în primul rând, eh, în ceea ce privește clauza de caducitate, aceasta a fost menționată de raportor. Este foarte important să transmitem un semnal pieței că um, datoria existentă va fi luată în considerare în calcule și după aceea va trebui să ținem cont de acele aspecte care erau preexistente condițiilor de mm, eligibilitate. După aceea, maturitatea contractuală inițială, propun, propusesem un termen de un an și o condiție era ca Uh, acest termen să fie cel puțin un an. A treia problemă se referă la alegerea, la da, preferința deponentului național. Deci nu trebuie să se afecteze uh, posibilitatea din uh, legislația națională În ceea ce privește dacă statele membre pot să acționeze mai devreme, dacă și-o doresc, bineînțeles că trebuie să uh, uh, aibă uh, posibilitatea să facă acest lucru. Și intrarea în vigoare definitiv. Credem că o intrare în vigoare rapidă este foarte utilă. Deci suntem pentru o perioadă de două luni de intrare în vigoare. Acestea sunt uh, subiectele principale pe care le vom discuta cu celelalte grupuri în următoarele zile. Vă mulțumesc! Următorul vorbitor în numele grupului ECR, domnul Kamal. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportorului și celorlalți raportori din umbră. Cred că reuniunile pe care le-am avut până acum au fost constructive în spiritul în spirit de cooperare pentru um, aspectele discutate. Grupul meu uh, susține în mare abordarea comisiei. Am depus doar câteva amendamente pentru a clarifica că această propunere nu trebuie să uh, captureze uh, fără au neintenționat amendamentele amendamente intern la legislația internă și apre, apreciez poziția celorlalte grupuri. Um, eliminarea opționalității uh, este contraproductivă, dar înțeleg de, de unde provine amendamentul verzilor. Amendamentul care cere ca autoritățile de rezoluție să uh, aibă asemenea puteri Uh, trebuie să fie limitate, altfel vom ajunge la o fragmentare foarte mare a regulilor. Aș fi de acord cu o perioadă de 12 luni, însă sunt sceptic în legătură cu amendamentele care cer uh, instrumente derivate. Uh, ar putea să contrazică standardele TLAC la nivel global. Pe mine mă preocupă foarte mult standardele globale. De asemenea, includerea unei preferințe pentru debitorul depozitar central. Acestea sunt uh, ideile mele, aștept uh, comentariile raportorului și al celor alți raportori din umbră. Domnul Thierry Cornie, pare, se pare că nu este în sală. Din partea ALDE nu intervine nimeni. Așadar, de la GUE, Marisa Matias, în numele lui Fabio De Masi, pe care trebuie să îl felicităm. A fost ales în Bundestag. Marisa, ai cuvântul. Mulțumesc, Roberto. Știu, știi că nu sunt raportoare din umbră, însă Roberto nu a putut fi prezent pentru că a fost ales. E un motiv foarte bun pentru absență. În orice caz, încerc să utilizez notițele sale. Mulțumim raportorului pentru abordarea sa constructivă. Am depus o serie de amendamente, câteva amendamente cruciale pentru a îmbunătăți acest regim. După cum am menționat de mai multe ori, credem că băncile sunt subcapitalizate într-o lume ideală. Am putea crește CET pentru instituțiile prea mari sau care pot să creeze dis, pot să creeze dezechilibre economice, dar nu trăim într-o lume ideală, deci este foarte important ca uh, băncile să aibă pasive care să poată să fie uh, recapitalizate în moment de criză. Deci suntem de acord cu raportorul că în principiu uh, toate datoriile trebuie să fie plătibile. După cum știți, este mai ușor să spui, mai ușor de spus decât de făcut. Am văzut cu toții rapoartele din presă cu investitorii care au dat în judecate, judecată autoritățile în rezoluția băncii Banco Popular. Uh, nu vrem să creăm incertitudine juridică, deci am dorit ca toate instrumentele de debit emise în viitor să fie subordonate uh, să fie subordonate pasivelor. Nu suntem de acord cu raportorul că băncile ar trebui să poată să emită tot uh, diverse tipuri de uh, debite, pentru că acest lucru ar dus, duce la creșterea complexității și la lipsă de transparență. Ca și celelalte grupuri, nu am dorit să se elimine maturitatea de minimă de un an, după cum se sugerează în, anul, în amendamentul 30. Aceste debite nu trebuie să fie vândute uh, investitorilor necalificați care ar putea să uh, le uh, înțeleagă greșit. greșit. După aceea, regimurile legate de clauzele de menținere trebuie să țină cont de alternative Trebuie să ne asigurăm că o recapitalizare internă este posibilă cât de curând posibil și așteptăm discuțiile cu raportorul. Vă mulțumesc, domnul Lambert. Ghicesc cum ați ghicit că astăzi voi fi Ernest Urtasun. De, de obicei sunt Sven, însă spaniola mea nu este așa de bună. Vă voi citi declarația sa pe cât mai activ puțin posibil, însă dacă vă plictisiți, vă rog faceți-mi un semn cu mâna pentru a nu adormi eu însumi. În primul rând, Gunnar, iarăși tu, ne întâlnim din nou, uh, avem o istorie lungă de iubire între noi, nu știu dacă trebuie să spun acest lucru, uh, te felicităm pentru alinierea cu Consiliul, ceea ce duce, uh, ar putea duce la un acord în primă lectură. Respecti standardele TLAC pe care le salutăm ca un reper foarte important pentru un regim mai robust. Avem trei puncte suplimentare pe care am dori să ți le prezentăm. Primul, uh, nu sunt sigur, sigur că înțeleg tot, Uh, bazat pe avizul BCE ar confirma o prioritate tuturor pasivelor netranzacționabile este puțin în contradicție cu ceea ce a spus Said mai devreme. Există anumite uh, operațiuni care au un risc de contagiune mai scăzut. De aceea, bail anumitor instrumente de rang superior ar putea să fie mai credibilă și ar, duce, ar grăbi rezoluția și ar duce la, uh, la crearea unui fond de rezoluție pe care ne dorim cu toții. După aceea am încheiat ierarhia de subordonare pentru asigurându-ne că toate aceste măsuri vor uh, corespunde cu standardele TLAC. Pentru că este, se creează o nouă categorie de instrumente cu BERD și cu acest uh, schimbarea hierarhiei creditorilor. Aceasta, în termeni MIFID, ar trebui să fie, acestea ar trebui să fie definite ca instrumente complexe, pentru că, bineînțeles, există clauze de protecție a investitorului care sunt foarte importante și prevederile MIFID în ceea ce privește conflictul de interes ar putea să fie uh, pentru un asemenea instrument. Asta m-a rugat Ernest să spun, sper că sunteți încă treji și putem folosi timpul pentru a trece la vot. Vă mulțumesc. Am avut discuții care au fost și mai plictisitoare. Marco Vali. Mulțumesc, vă mulțumesc și lui Filip pentru acest moment de distracție și sper că relația sa cu Gunnar să continue. După acest moment amuzant, aș dori să spun că această procedură rapidă nu, nu pune probleme, cu excepția acestei noi categorii de uh, datorii suverane non-preferențiale. Acest lucru ni se pare un risc, nu pentru investitorii instituționali, bineînțeles, uh, aceștia pot să investească în investiții riscante, însă mă preocupă fondurile de pensii sau de asigurări, pentru că ar putea să existe riscuri pentru acestea și aceste aspecte regăsiți în amendamentele noastre. Vom intra în detaliu în aceste aspecte în următoarele luni. Avem câteva preocupări și rezerve, deci uh, ne îngrijorează întrucâtva cum se va uh, potrivi, cum se vor potrivi aceste prevederi cu cele anterioare, prin care deponenții erau periclitați pentru că nu exista o definiție universală a uh, serviciului bancar universal. Vă mulțumesc, domnul Țani. Bine, voi parcurge foarte rapid uh, ceea ce am de spus. Vom intra mai în detaliu când vom discuta cu raportorul compromisurile pot să parcurg amendamentele noastre la acest uh, raport. Avem trei obiective în abordarea noastră. În primul rând, vrem să uh, umplem găurile din BRRD, cu toate, pentru că nu sunt, cu toate că nu suntem, suntem de acord cu uh, structura sa de bază. Trebuie, vrem să creăm un, uh, o măsură de protecție pentru investitori, pentru ca Uh, exista, pentru a exista o protecție mai bună pentru aceste fonduri de rang superior pentru a proteja economiile cetățenilor. În al doilea rând, transparența. Da, acestea sunt instrumente subordonate care sunt mai riscante decât obligațiunile de rang superior nesecurizate și ar putea să fie investiții riscante pentru uh, investitorii de rând. Împiedicarea vânzărilor către investitorii de rând uh, nu este o perspectivă realistă. Pentru că dacă facem acest lucru, ar trebui să interzicem și alte active mai riscante, cum ar fi acțiunile. Uh, Însă acest nou instrument are legătură cu MIFID 2 și mi se pare corect să nu discutăm doar despre caracterul corect al vânzării, ci și ca profilul de risc al investitorului să fie corect. Dacă nu, atunci intermediarul nu ar trebui să poată să uh, emită un instrument de debit. Am ascultat poziția grupului socialist și este foarte important că atunci când se ajunge la maturitatea obligațiunii, să, acestea să fie cel puțin un an pentru a se uh, respecta toate standardele. Ar permite o certitudine mult mai mare pentru instituțiile care încearcă să răspundă acestor reglementări. Mulțumesc. Avem alături de un reprezentant al Comisiei, domnul Guen, care o să dau cuvântul foarte rapid. Cred că o să aveți o intervenție foarte utilă. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că apreciem uh, și noi activitatea Parlamentului European și al Consiliului pe acest dosar până acum și așteptăm cu nerăbdare di- discuțiile, negocierile uh, tripartite. Nu știu, doriți să răspund la unele din amendamentele propuse, să vă spunem care este părerea noastră, domnule președinte? Da? Atunci aș dori să clarific câteva aspecte ale amendamentelor propuse și o să încep pentru a, prin a răspunde la ideea preferinței acordate depozit, um, deponenților. Propunerea făcută de noi se referă la o creare, o, o ierarhie între, între instrumentele de, de capital și Um, datoria de un rang mai mare pentru a îmbunătăți modul în care funcționează uh, rezoluția instituțiilor respective pentru a, pentru a respecta standardele TELAC și a garanta eficiența operațiunilor de recapitalizare internă. Uh, preferința de o, o ierarhia deponenților este un uh, concept mult mai complicat. Trebuie să cântărim argumentele pro și contra. Știți că anumite, anumite bănci se bazează pe depozitele societăților comerciale pentru a uh, răspunde cerințelor minime privind uh, fondurile proprii și pasivele eligibile. Și tocmai de aceea am ignorat uh, o ierarhizare, ideea ierarhizării deponenților în momentul în care am făcut această propunere, deși suntem uh, dispuși să reflectăm și la această, și la această posibilitate. Apoi, propunerea noastră se referă la ierarhia creanțelor în caz de insolvență, în cazul uh, băncilor. Nu ne-am gândit neapărat la protejarea investițiilor protejarea investitorilor este și ea importantă, dar există un alt cadru de reglementare, MIFID, care este suficient de solid și ar trebui să ne concentrăm pe impunerea uh, regulilor respective și să nu cerem modificarea acelui cadru de reglementare. Poate acesta ar trebui să fie mai bine respectat, nu modificat în acest moment. Drept urmare, nu avem vreun uh, nu ne-am gândit să, să introducem prevederi specifice din punctul de vedere al, al protejării investitorilor în această propunere, cu o, cu o excepție. Publicarea riscurilor. În mod evident, emitenții ar trebui să facă publice riscurile asociate unui uh, instrument care să fie guvernat de normele privind capacitatea totală de absorție a pierderilor și cerințele minime privind fondurile proprii și pasi- uh, pasivele eligibile. De asemenea, așteptăm cu nerăbdare să discutăm aranjamentele privind clauza de caducitate. Este adevărat că din acest punct de vedere avem nevoie de un grad de continuitate. Nu dorim să penalizăm băncile care cu bună credință acum încearcă să respecte normele MRL. Nu am făcut această propunere în mod specific, însă suntem dispuși să discutăm această posibilitate și să căutăm o soluție potrivită. Cam atât din punctul meu de vedere în legătură cu punctele principale. Dacă aveți întrebări mai specifice, vă stau la dispoziție uh, pentru a încerca să răspund. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Cuvintele finale aparțin raportorului. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt. Adresându-mă prietenului meu de mult timp deja, Filip, care deja nu mă mai ascultă, deja ne-am îndepărtat puțin, însă are dreptate. Este vorba de respectarea logicii și liniilor generale din uh, directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare. Uh, adăugăm această ierarhie a creanțelor uh, dosarului BRRD. Și, într-adevăr, în comisia noastră se pare că există un grad mare de consens privind clauza de, clauza de caducitate și să clarificăm lucrurile. În al treilea rând, cred că este o idee foarte bună să ne apropiem cât mai mult de poziția Consiliului, astfel încât o procedură accelerată să fie posibilă, dacă nu există motive uh, întemeiate care să vorbească împotriva acestei uh, abordări. În al patrulea, uh, în al patrulea rând, când vine vorba de, de maturitatea acestor instrumente, dacă nu se respectă criteriul maturității de un an, de exemplu, atunci nu se respectă criteriul uh, privind uh, Capacitatea totală de absorție a pierderilor însă se poate respecta criteriul privind cerințele minime de fonduri proprii și de pasive eh, eligibile. Deci poate există motive pentru a păstra eh, această cerință de un an. Pentru că, într-adevăr, cerințele TULAC nu sunt uh, uh, în, uh, îndeplinite, dar este un instrument la care se poate recurge pentru o recapitalizare internă. Deci putem să discutăm această chestiune și sunt sigur că o să ajungem la un acord și la o concluzie potrivită. Și mulțumesc raportorilor din umbră și celor care au participat la această dezbatere. Mulțumesc! Vom uh, alege o dată cât mai repede posibil pentru a vota acest dosar, astfel încât anunțul să poată fi făcut în a doua sesiune plenară din octombrie, care să ne permită să începem cât mai repede negocierile uh, tripartite, neafectând uh, prerogativele Parlamentului European, pentru că procedura accelerată trebuie să fie una rapidă, însă nu trebuie să afecteze capacitatea suverană a membrilor comisiei noastre de a lua această decizie. Acestea fiind spuse, cred că putem trece la votare. Și, în primul rând, aș dori să vă rog să testăm uh, sistemul. S-a deschis votul pentru a testa, să vedem dacă funcționează. Uh, So, the vote is closed. S-a închis votul. Să punem la vot proiectul meu de aviz privind adaptarea unor acte legale acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control, articolele 290-291, știți că am adoptat această procedură specifică și nu au fost depuse amendamente suplimentare, însă oricum uh, trebuie să votăm. Avem câteva voturi în bloc, supunem la vot votul în bloc A, cine stă pentru, împotrivă, abține, se adoptă. B. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. C. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. D. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. E. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votul în bloc F. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. G. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. H pentru, împotriva, abțineri se adoptă. I pentru, împotriva, abțineri se adoptă. J pentru, împotriva, abțineri se adoptă. K pentru, împotriva, abțineri se adoptă. L pentru, împotriva, abțineri se adoptă. M pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și supunem la vot propunerea comisiei astfel uh, modificată. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. 46 de voturi pentru, un vot împotriva, două abțineri. Vă mulțumesc. Sper că toate amendamentele depuse de mine pe viitor vor fi aprobate de dumneavoastră cu același entuziasm. Domnul Lambert, nu doresc să întrerup sesiunea de vot. Mă întreb dacă data viitoare putem să votăm în bloc, să facem blocuri din uh, voturi în bloc. Da, putem să ne gândim la această posibilitate, însă pentru că s-au referit la anumite texte juridice, am ales această grupare. Puteți să ne mulțumiți pentru că nu v-am obligat să votăm fiecare amendament în parte, însă data viitoare o să ne gândim la posibilitatea creării unor uh, multiple blocuri. Și acum trecem la proiectul de aviz al uh, Marisei Matias, combaterea ilegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri de muncă și a creșterii economice. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotriva abțineri se respinge. 45 pentru, împotriva abțineri se respinge. 46 pentru, împotriva abțineri se respinge. 47 pentru, împotriva Verificăm amendamentul 47, s-a deschis votul. Vote is closed. Is rejected. S-a închis votul, a fost respins 48 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 60, 5 a fost retras. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotriva. Verificăm S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 14 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24, pentru, da, 24, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotriva țineri se adoptă, 28 pentru, împotriva țineri se adoptă, 29 pentru, împotriva. Cred că a fost respins, însă haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. în ciuda cuvintelor amabile, a votat împotriva dumneavoastră. Amendamentul 40, 30 pentru împotriva abțineri se respinge. 31 pentru împotriva abțineri. PP a votat pentru 31. Verificăm amendamentul 31. S-a deschis votul.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 Următoarea va avea loc în data de 9 octombrie, ne revedem la ora 15 și apoi marțea 10 octombrie de dimineața și după masa. Vă mulțumesc!